We'll just hold it present for a moment. Yeah. Připomínka k jednání prosím. Micro, micro. So we have already discussed... Așadar, am discutat deja ideea că majoritatea majoritatea din plenar doresc să dezbată acest subiect. Ještě jednou se k tomu vracím. My jsme tuto žádost... Voi reveni asupra acestei chestiuni. Dumneavoastră știți foarte bine că la ședința plenară a fost făcută această remarcă din partea domnului Salafranca. Am vorbit cu serviciul nostru juridic și conform articolului 140 aliniatul 2 trebuie să supunem la vot, prin vot cu apel nominal, această rezoluție. Dumneavoastră aveți posibilitatea să vă pronunțați prin votul dumneavoastră. Dacă uh, nu veți face acest lucru, uh, atunci nu vom avea dezbatere. Deci, acum vă pronunțați uh, nominal în legătură cu această propunere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 președinte. Aș vrea să mă exprim și eu. Este destul de ciudat dacă ajungem acum la uh, o dezbatere. Ne așteptam să aibă loc dezbatere care acum se anulează. În al doilea rând, uh, nu avem posibilitatea să ne pronunțăm corect așa cum ați propus dumneavoastră pentru că nu știu dacă toți colegii au cartela de vot la ei. Dacă tot doriți să votăm, ar fi fost bine ca încă în timp timpul dezbaterii să fim anunțați că va avea loc un vot electronic. Să nu ne puneți acum în fața faptelor împlinite, să ne exprimăm prin vot nominal. Ar trebui uh, să permiteți atunci să votăm uh, prin ridicarea mâinii și nu cu cartela. Mulțumesc. Dovolte, abych vysvetlil, že toto oznámení bylo... Trebuie să vă spun că Grupurile politice au aflat încă de ieri seară despre uh, poziția noastră. Ați avut tot timpul să vă pregătiți, să vă aduceți cartela. Deci, înainte de a supune la vot propunerea, mai există observații. Nu vreau să dobândiți uh, impresia că eu aș încerca să influențez într-un fel sau altul această dezbatere. Totul s-a negociat cu Consiliul nostru juridic. Domnule președinte, aveți dreptate să insistați că uh, trebuie să votăm. Să votăm pentru uh, ținerea dezbaterii sau pentru propunerea domnului Preda de a nu avea această dezbatere. Trebuie să știm cum votăm, ce anume votăm. čili otázky byly zodpovězeny. Prosím ještě. Eu cred că s-a răspuns la această întrebare. Deci supun, deschid votul. Ok. No, ještě jednou vysvětlím tedy hlasování. Omlouvám se. Dați-mi voie să mai explic o dată dacă nu este limpede. Vă întreb, cine va vota pentru? Asta înseamnă că din Bun. Acum se reia explicația. Este vorba despre un vot foarte important, să nu uh, votăm uh, emoțional. Eu mai citesc o dată propunerea pe care am primit-o de la serviciul juridic. Conform articolului 140 aliniatul 2 uh, din regulament se propune ca primul punct privind încălcarea drepturilor omului, a democrației și a statului de drept um, în legătură cu deținuții de la Guantanamo să se decidă fără dezbatere. În legătură cu această propunere votăm acum. Este clar? Atunci deschid votul. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. S-a închis votul.